Domnul președinte. domnule președinte dragi colegi Catedrala Notre-Dame a fost uh, și a marcat foarte mult viața mea personală ca și cetățean uh, al Parisului, ca și italian, ca și european. Inima am sângeră, așa cum se întâmplă pentru noi toți. După ce se, cele ce s-au întâmplat ieri la Paris. Ne găsim acum alături de francezi, alături de Franța întreagă. Ceea ce s-a întâmplat nu este o rană care se va vindeca prea în curând. Trebuie acum cu toții să ne angajăm într-un fel sau altul, un coleg deputat uh, mi-a propus să facem uh, o chetă, o colectă de fonduri, vom pune o cutie în afara sălii plenare, uh, de pildă să vărsăm în această cutie remunerația noastră zilnică pentru a colecta niște fonduri, pentru a încerca să reconstruim ceea ce se poate reconstrui din această catedrală, dând astfel un mesaj pozitiv din partea Parlamentului European. De asemenea, în numele Parlamentului nostru aș dori să mulțumesc tuturor pompierilor francezi care s-au luptat ieri împotriva flăcărilor care erau pe cale să distrugă această catedrală. Așadar, contez pe dumneavoastră și consider că acest mesaj al Parlamentului European și mă gândesc că este un mesaj identic cu cel al Comisiei și al Consiliului, va fi un mesaj care va întări Franța, francezii și întreaga Europa. Vă mulțumesc foarte mult! La seduta e aperta. L'ordine giorno am deschis ședința, concluzii ale Consiliului European de pe 19 aprilie 2019 în ce privește ieșirea din Europeană a Regatului Unit. Dau cuvântul imediat domnului Donald Tusk din partea Consiliului European. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, dragi prieteni, Doresc să transmit cuvinte de confort și solidaritate față de Franța în fața tragediei de la Paris. Transmit aceste cuvinte nu doar în calitate de președinte al Consiliului European, ci și în calitate de cetățean de la Gdansk. 90% din apoi 90% eh, din orașul acesta a fost, eh, a fost distrus și după aceea orașul a fost reconstruit. La fel se va întâmpla și cu această catedrală. Și fac un apel către cele 28 de state membre să participe la această sarcină comună. Știu că Franța s-ar putea descurca și singură, dar aici în joc este ceva mult mai mult, nu doar speranța materială. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame încă o dată ne-a arătat că ne leagă ceva mai important și mai profund decât tratatele. Astăzi înțelegem mai bine care este esența a ceea ce este comun. Vedem câte sunt în joc și cât putem pierde și că vrem să apărăm împreună aceste lucruri. Săptămâna trecută, Consiliul European al celor 27 de lideri în acord cu Guvernul Regatului Unit au fost de acord cu o Uh, extindere flexibilă a articolului 50 până pe 31 octombrie anul curent. Această extensie oferă mai multă marjă de manevră și marjă politică colegilor din Regatul Unit pentru a ieși din această situație și sper să folosească în cel mai bun mod posibil acest răgaz. Consiliul European așteaptă un mesaj clar din partea Regatului Unit despre calea de urmat. Dacă acordul de retragere ar fi să fie ratificat, atunci perioada de extindere se va încheia automat în prima zi a lunii următoare. Înseamnă că Regatul Unit ar urma să părăsească Uniunea Europeană în exact acea zi. Este clar pentru toată lumea că nu va fi redeschis acordul de retragere. Totuși, pentru a facilita procedura de ratificare, UE27 este gata să revadă declarația politică cu privire la relațiile ulterioare. Asta dacă poziția Regatului Unit ar fi să evolueze. Săptămâna trecută Consiliul a schimbat uh, logica uh, acordării unei uh, extinderi scurte. Am acordat o extindere mult mai lungă și am propus această schimbare, căci în opinia mea vine cu câteva avantaje. În primul rând, doar o prelungire lungă ne asigură faptul că avem în negociere toate opțiunile. Ratificarea acordului de retragere curent ar putea fi avută în vedere sau ar fi un timp de gândire în plus pentru a regândi Brexitul, dacă așa dorește poporul britanic, desigur. În al doilea rând, această prelungire permite UE să se axeze pe alte priorități care sunt cel puțin la fel de importante, după cum ar fi comerțul cu SUA, sau noul leadership uh, european. Știu că sunt unii care și-au exprimat anxietatea față de faptul că Regatul Unit ar vrea să perturbe funcționarea Uniunii Europene în tot acest timp. Dar UE27 nu a cedat în fața acestor anxietăți. Prin urmare, de la bun început, de la, de la începutul procesului Brexit, Regatul Unit uh, s-a constatat a fost un stat responsabil și, prin urmare, nu avem de ce să credem că acest fapt se va schimba. În al treilea rând, această prelungire flexibilă întârzie posibilitatea de a avea un Brexit fără acord. Avem acum peste șase luni la dispoziție și mulțumit acestui răgaz, milioane de oameni și întreprinderi au câștigat cel puțin ceva uh, certitudine cu privire la ce se va întâmpla. O consecință a deciziei noastre este că Regatul Unit va participa la alegerile europene luna viitoare și ar trebui să luăm foarte în serios această chestiune. Membrii din Regatul Unit, din Parlamentul European, vor fi aici peste câteva luni, poate chiar mai mult. Vor fi membri cu drepturi de pline ai Parlamentului European cu toate drepturile și obligațiile care vin din această funcție. Vorbesc despre asta astăzi aici pentru că mă opun ideii că în baza acestei prelungiri Regatul Unit ar trebui să fie tratat ca fiind un stat membru de categoria a doua. Nu e posibil așa ceva. Prin urmare, vă cer să respingeți idei similare dacă ar fi ca ele să fie vehiculate în această instituție. Știu că de ambele părți ale canalului, toată lumea, eu inclusiv, se consideră epuizată de Brexit. Și este un lucru, până la urmă, firesc. Dar nu este o scuză ca să spunem, haideți să facem o dată ca să scăpăm de acest subiect doar pentru că ne-a obosit. Trebuie să continuăm să ne ocupăm de Brexit cu o minte deschisă și într-un mod civilizat. Pentru că orice s-ar întâmpla, până la urmă, suntem legați unii de alții Vrem să rămânem prieteni apropiați și parteneri în viitor. În timpul Consiliului European a fost un lider care a tras un semnal de alarmă, cum că să nu fim visători. N-ar trebui să ne gândim că Brexitul poate fi reversibil. N-am răspuns la momentul respectiv, însă astăzi, în fața dumneavoastră, sunt gata să spun. E un moment greu în istoria noastră și avem nevoie și de vise și de visători. Nu putem să cedăm în fața fatalismului. Cel puțin eu unul nu voi înceta să visez la o Uniune mai bună și unită. Dragi prieteni, este ultima întrevedere din legislatura curentă și sper să avem oportunitatea să ne întâlnim și după aceste alegeri. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Și acum dau cuvântul președintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari, ieri a fost o zi groaznică pentru toți cei care sunt prieteni ai Franței, pentru toți cei care iubesc Parisul În viața noastră a tuturor, Parisul are un uh, loc aparte, nu este ceva neutru, este un loc unde avem întotdeauna ideea că ne vom putea îndrăgosti sau reîndrăgosti. E vorba așadar de ce s-a întâmplat, o, o tragedie nu numai arhitecturală, ci ceva care afectează profund uh, viața francezilor. Să asiști la aceste ravagii ale focului este ceva uh, deosebit, așa cum este uh, foarte impresionant și pentru cei care vizitează, pentru turiști. Și este foarte clar că o emblemă a Parisului, a Franței, a fost uh, foarte mult afectată ieri. Cu toții ne simțim orfani și orfane din această pricină și vreau să spun că comisia noastră întreagă uh, Uh, trimite un mesaj de profundă simpatie față de francezi. Noi toți ne declarăm uh, afectați de această tragedie. Franța, Europa întreagă au fost afectate și suntem cu toții solidari în uh, această grea încercare. Since we finished de la sfârșitul Consiliului European joia trecută, de dimineață, de vreme. Din acel moment încoace și Comisia și eu suntem într-o vacanță de Brexit. Ne concentrăm acum pe multe alte lucruri importante în Uniunea noastră și ne concentrăm pe o agendă pozitivă. Acestea fiind spuse, aș dori să fiu cât se poate de succint. Săptămâna trecută, Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, au luat o hotărâre plină de responsabilitate și unită pentru a acorda o extindere a consecințelor articolului 50 până pe 31 octombrie. Mi se pare un deznodământ acceptabil din trei motive principale. În primul rând, și cu sprijinul uh, Parlamentului dumneavoastră, am adoptat o, măsuri, o serie de măsuri de urgență și contingență. Ne hotărâm, ne, suntem pregătiți pentru un uh, Brexit fără acord însă nimeni nu are de câștigat din aceste perturbări ale situației. Cu toții dorim uh, Uh, o situație pozitivă. Nu ne dorim să subminăm această țară, nici rolul ei. E vorba de un membru al Uniunii Europene până la urmă. Apoi, în al doilea rând, dorim să protejăm funcționarea, integritatea instituției dumneavoastră și a tuturor instituțiilor noastre europene. Dacă uh, Regatul Unit își menține statul de membru pe 26 mai, va, mai va trebui să participe la alegerile europene și asta se va întâmpla uh, dacă nu se ratifică uh, vreun acord înainte de această dată. Aceasta este situația din punct de vedere juridic, așa stă ea. Și în al treilea rând ne-am hotărât că nu avem nevoie să rediscutăm acest dosar tot timpul în fiecare săptămână, să dăm Regatul Unit așadar timpul și spațiul necesare pentru a găsi o soluție de ieșire din impas. Odată ce se e, adoptă acordul de retragere, Comisia cu Consiliul și cu Parlamentul vor relua negocierile așa cum am făcut-o până acum, într-un spirit de plin de transparență și uh, Bineînțeles, grupul de pilotaj Brexit uh, a fost uh, încununat de succes până acum, o vom continua și în acest sens pentru a ajunge la implementarea acordului de uh, retragere. În acord, în Comitetul Comun vor fi luate și alte măsuri importante. Parlamentul va fi asociat la toate acestea în mod strâns S-au petrecut multe în ultim, din ultima săptămână, ultima lună încoace, dar este foarte clar că uh, e clar că Brexitul nu poate fi hotărât în afara concursului dat de Parlament, în afara exercițiului democratic și totul va fi făcut uh, astfel încât să se dea uh, socoteală în fața Parlamentului. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 31 octombrie este noul termen pentru o ieșire Uh, ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Sau dacă până atunci acordul nu va fi ratificat în Parlamentul Britanic, va fi un Brexit dur pe care noi vrem cu toții să-l preîntâmpinăm. Singur, sigur că Regatul Unit uh, poate decide să își retragă decizia de a ieși din Uniunea Europeană, exact cum a constatat și CEJ, dar uh, nu aceasta este ipoteza mea de lucru și nu este ipoteza mea de lucru nici aceea că, dincolo de 31 octombrie, va mai exista o prelungire. Deci nu de aici uh, pornesc uh, ca idee. Și oricum nici nu-mi place acea dată de 31 octombrie, deloc, căci este ultima mea zi de lucru ca și președinte al Comisiei Europene și, ce să vă spun, nu poate să aibă loc o reuniune în plină noapte, în 31 octombrie, eu va trebui să părăsesc acea reuniune, dar Donald Tusk va putea rămâne. Eu am devenit președinte al comisiei, căci așa mi-am dorit în primul rând și în al doilea rând, căci am vrut să accelerez procesele europene. Mi-ar fi plăcut să ne axăm pe Europa socială. Am progresat, dar nu suficient. De asemenea, mi-am dorit să se facă reformele necesare în Uniunea Economică și Monetară pentru ca acest proiect să fie completat. Mi-ar fi plăcut să ne concentrăm pe financia, finanțarea perioadei 2021 uh, uh, plus. Aș fi vrut să găsim un acord pe acest subiect. Sunt numeroși tineri, studenți Erasmus, cercetători. Sunt mulți care au căzut victimă poveștii Brexit. Ei au meritat ceva mult mai bun de atât și trebuie să ne asigurăm că nu vom permite ca acești oameni să fie îndepărtați și mai mult de Europa. Răspunsul cu privire la calea pe care o va urma Regatul Unit trebuie să vină în orice caz de la Londra și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Salut, prin urmare, faptul că guvernul și opoziția discută la ora actuală. Se consideră că este un progres și chiar este în contextul britanic. Dar nu este normal ca aceste forțe să ajungă la masa discuțiilor atât de târziu. E și motivul pentru care aplaud faptul că în sfârșit se discută. Cu privire la când vor părăsi, va părăsi Regatul Unit Uniunea Europeană, e bine, asta depinde doar de Regatul Unit cu privire la cum uh, va părăsi Regatul Unit Uniunea Europeană, e bine, pentru asta există acordul găsit în 2018. Este rezultatul unor negocieri. Rezultatul negocierilor, rezultatul din noiembrie 2018, este unul în continuare valabil. Negocierile acestea nu vor mai avea loc. Dar, într-adevăr, declarația politică este un subiect pe marginea căruia se mai poate discuta. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Brexitul nu este viitorul Uniunii Europene. Viitorul Uniunii noastre este mult dincolo de Brexit, care nu trebuie și nu poate să fie o piedică în calea Um, eforturilor noastre pentru a pune în practică prioritățile noastre majore. De aceea, Consiliul European a căzut de acord că atâta timp cât Regatul Unit va face parte din Uniunea Europeană, contăm pe o cooperare constructivă, responsabilă și loială. Acesta este un principiu de bază din tratat care va trebui respectat. Nu doar respectat, spune domnul Juncker în engleză, cerem să se aplice în mod responsabil acest principiu. În continuare în franceză. Apoi, nu există state membre de rangul 2, dar dacă un stat membru dorește să iasă din Uniunea Europeană, celelalte 27 state trebuie să aibă dreptul să discute separat despre viitor. Nu e o noutate, de fapt. În decembrie 1987, președintele Consiliului European, în calitate de președinte al Consiliului European, am lansat Eurogrupul și nu erau de acord britanicii, danezii, suedezii și încă câteva țări. Acest Eurogrup în format restrâns cu participarea celor care au dorit să participe la ă, zona euro s-au reunit și rezultatele au fost apreciabile, dar Uniunea Europeană se confruntă cu provocări strategice la care va trebui să răspundă. În primul rând, la Sibiu în mai, vom discuta despre orientările strategice ale UE pentru următorii ani. Apoi, avem următorul buget multianual. în legătură cu care trebuie în principiu să luăm o decizie în luna octombrie. Apoi, va trebui ales noul Parlament European, este cel mai mare corp electoral, deci cel mai mare număr de alegători după India, apoi va trebui ales președintele Comisiei și Consiliul European va trebui să numească un nou președinte al Consiliului. Viitorul Uniunii noastre de viitorul uh, Uniunii noastre depinde locul nostru în lume, relațiile noastre comerciale, relațiile cu partenerii internaționali, în primul rând cu China, cu care am avut uh, săptămâna trecută un summit foarte constructiv și în iunie va avea loc reuniunea grupului G20 la Osaka și atunci vom discuta despre viitorul comerțului mondial. Toate aceste lucruri, până la urmă, sunt mult mai importante decât peripețiile legate de Brexit. Europa merge înainte. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Doresc să aduc aminte colegilor că la reuniunea Consiliului eu am insistat asupra demnității poziției Parlamentului, asupra rolului pe care îl are Parlamentul European și nu poate fi folosit pe post de taxi. Și de-a lungul negocierilor Brexitului va trebui să se țină cont de rolul instituției noastre. Pentru noi aceasta este o prioritate, cred că pot să spun acest lucru în numele tuturor colegilor. Suntem prima instituție din tratat și cerem să fim respectați de toate cele 28 de state membre. Mulțumesc. Acum, în numele grupului PPE, are cuvântul domnul González Pons Trebuie să vorbesc despre durerea pe care am simțit-o ieri când am văzut catedrala Notre-Dame arzând. Incendiul, incendiul de la Notre-Dame ne-a durut pe toți europenii, ca și cum eram cu toții francezi. Cu toții am simțit aceeași disperare. Și în această dimineață, cu toții trebuie să participăm la reconstrucția ei. Popoarele nu merg înainte plângând împreună ci avansând împreună. De aceea, incendiul de ieri de la Notre-Dame ne face mai europeni, nu pentru că plângem împreună, ci pentru că împreună vom reconstrui catedrala. Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze azi să aducă ajutor economic uh, și specialiștii necesari pentru a reconstrui catedrala așa cum se construiau catedralele în trecut participând cu toții la proiect. Incendiul de la Notre-Dame ne aduce aminte că europenii în Europa nu ne simțim niciodată singuri. Europa este răspunsul la foc, la distrugere, la egoism și la sărăcie. De aceea, în această noapte, vânzând catedrala arzând, m-am întrebat din nou, de ce doresc britanicii să plece? Uniunea Europeană este o comunitate de principii și valori. Dacă ți se pare că nu funcționează, atunci o reformezi și rezolvi problemele, dar nu pleci. Nu pleci pentru că valorile sunt ale noastre comune și nu sunt negociabile. Indiferent ce se întâmplă, am învățat trei lecții de la Brexit. Întâi, în politică nu putem promite ceea ce nu putem realiza. În al doilea rând, în politică, minciunile aduc întotdeauna decepții și în al treilea rând, legăturile noastre istorice nu pot fi distruse din egoism economic. Nimeni nu dorește un Brexit dur, dar și mai rău e un Brexit nedefinit și fără dată. Pentru mine Europa e incompletă, fără regatul unit, dar dacă oamenii politici britanici nu sunt capabili să găsească o soluție, să lase poporul din nou să se exprime. Închei, incendiul de la Notre-Dame ne demonstrează și faptul că vorbim prea mult despre Brexit și prea puțin despre restul îmi pare rău pentru vanitatea oamenilor politici britanici, dar astăzi durerea mea în urma incendiului de la Notre-Dame mă face mai european decât indignarea mea în legătură cu incompetența dumneavoastră. Pentru grupul socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Udo Bulman. Colegi, în această dimineață suntem uniți privind înspre Paris și pe bună dreptate spunem că Notre Dame ține de noi toți. Paris, nu ești singur. Națiunea franceză nu este singură. Este manifestarea noastră manifestarea noastră solidară europeană. Și în spiritul acesta solidar european trebuie să îl aplaud pe președintele Tusk. V-ați asumat răspunderea față de acordarea acestei prelungiri Regatului Unit. Și făcând asta, ați evitat un clivaj, un crash. Cine ar fi plătit prețul unei ieșiri fără acord? nici mincinoșii, nici ideologii, nici cei cu promisiunile false, ci cetățenii obișnuiți din Regatul Unit ar fi plătit prețul scump. Trebuie să ne bazăm pe locuri de muncă decente, pentru că din ce în ce mai mult uh, ele sunt în pericol. Și știți prea bine că v-ați jucat cu destinul cetățenilor dumneavoastră, din țara dumneavoastră, ceea ce este greșit. Și iată că președintele Juncker, președintele Tusk, uh, Consiliul uh, European au evitat așa ceva. Sunt niște decidenți uh, de bun simț pe care îi aplaud. Și îl aplaud pe președintele Tusk când a spus că e dreptul statelor membre, cât timp sunt în Uniune, să fie respectate cu atât mai mult uh, fiind valabil acest lucru pentru reprezentanții din această instituție. Nu este o chestiune de politică, ci de decență față de circumscripțiile noastre, o chestiune de decență față de procedurile noastre democratice și, desigur, cu brațele deschise îi vom primi pe reprezentanții din Regatul Unit și, bineînțeles, că vor avea aceleași drepturi ca toți ceilalți din această instituție, iar grupul meu politic va proteja acest aspect indiferent de situație. Apoi, în germană. Sunt convins de faptul că și după data de 23 mai, în Regatul Unit, vom avea o nouă discuție va fi începutul sfârșitului Brexitului. Mm, sunt convins de asta. Și în sfârșit oamenii din Regatul Unit vor avea șansa de a se exprima față de acest demers. Suntem în situația în care Parlamentul este blocat. Eu mereu am zis că într-o asemenea situație trebuie să intre pe oameni ce părere au mai ales dacă e clar care este prețul pasului greșit. Deci, important este să întrebi atunci pe cetățeni ce părere au. Take back control, a prelua controlul înseamnă să întrebi pe oameni, nu pe ideologi ce trebuie să se întâmple, să ne fie foarte clar acest aspect. Apoi, e vorba aici de mult mai mult de atât, pentru că Brexitul nu este doar despre Regatul Unit. Brexit nu este doar despre ceilalți care vor să rămână în Uniunea Europeană, Brexit este mult mai mult de atât. E vorba dacă Trumpii și Putinii lumii și Salvinii lumii pot sau nu să strice ceea ce Robert Schuman și Jean Monnet au construit, ceea ce au clădit Konrad Adenauer, Willy Brandt și ceilalți. Deci despre asta este vorba în esență. Și tocmai de aceea noi vom apăra această Uniune Europeană, căci este răspunsul corect la marile întrebări ale viitorului. Iar grupul meu politic este gata, vedeți în Finlanda, vedeți în Suedia, suntem gata să acționăm, suntem cei care ținem la oaltă Uniunea Europeană când vine uh, extrema dreaptă. Mi-aș dori ca grupul popular european să ofere uh, același răspuns, să arate unde este în Andalusia, unde este în următoarele alegeri locale, regionale, în Europa, în Italia, acolo unde sunt cei care vor să distrugă Europa. Sarcina asta este foarte clar. Noi, Socialdemocrația apărăm această Uniune solidară și noi vom uh, prelua cârma viitorului. Mulțumesc! Din partea ECR-ului are cuvântul domnul Kamal. Domnule președinte, în momentul în care am văzut fotografiile Notre-Dame uh, arzând, ne-am dat seama că trebuie să lăsăm la o parte politica, indiferent de unde venim și unde ne găsim în lume. Cu toții am văzut aceste fotografii, le-am uh, um, trimis mai departe. Soția mea a studiat la Paris, a și lucrat acolo. Uh, și am vizitat uh, numai uh, departe de luna trecută Parisul, ne-am întors la Notre Dame, am făcut fotografii și ne-am simțit ca și cei care erau acolo, care au făcut aceste fotografii și au simțit ce înseamnă această tragedie cu această catedrală, simbol al Europei. Uh, și împărtășesc uh, cu dumneavoastră durerea aceasta uh, și mi-aș dori ca toată lumea în Europa uh, și peste tot să fie în această comuniune. Și acum ca să ne întoarcem la ce s-ar fi întâmplat dacă am fi părăsit Uniunea Europeană, noi Regatul Unit, când trebuia. Nu s-a întâmplat asta, însă guvernul britanic continuă totuși să o facă și să părăsească Regatul Unit uh, Uniunea Europeană cât mai curând posibil și să ne concentrăm fiecare pe o agendă pozitivă, așa cum a spus și uh, Jun- domnul președinte Juncker, dar am înțeles că răbdarea dumneavoastră s-a cam uh, sfârșit. Și să vă întrebați ce se întâmplă la Westminster. Într-adevăr, Uniunea Europeană este o chestiune spinoasă uh, care divizează opinia publică în Regatul Unit, nu numai în partidul meu. Și vedeți aceste dezbinări. Și mult se întâmplă uh, Uh, mulți se întreabă de ce nu s-au, nu s-au demarat uh, convorbirile interpartinice mai devreme. Uh, am auzit asta și în acest parlament, dar nu așa funcționează democrația noastră parlamentară. Suntem în, ca, în Camera Comunelor, unde eh, cele două partide se, eh, sunt așezate, practic, una față cealaltă, celelalte și eh, așa stau lucrurile este un sistem um, de politică bazat pe această confruntare, uh, mult mai mult decât în alte părți. Și uh, aceste convorbiri interpartinice sunt o premieră pentru mulți și o sursă uh, de disconfort. Bineînțeles că nu ne doream uh, această flextensie, dar ne dă totuși mai mult timp pentru a găsi o soluție, pentru a avea un Brexit și sper că colegii de la Westminster nu se vor tărăgăna prea mult pentru că toată lumea are nevoie de această certitudine. Trebuie să găsim o soluție la timp pentru ca să nu ajungem în situația de a participa la alegerile europene. A venit acum momentul să dăm dovadă de pragmatism și să facem ce avem de făcut odată pentru totdeauna. Vreau să vă mulțumesc, domnule Tusk, pentru abordarea dumneavoastră uh, constructivă săptămâna trecută, mai mult decât în trecut, poate. Și vreau să vă spun că ce ați spus la Consiliu a fost bine venit, să nu vorbim despre reproșuri și umili, uh, umilințe. Trebuie să mergem mai departe pentru un parteneriat viitor care să dureze testului timpului. Domnule președinte, ca și țară, Regatul Unit uh, a mai avut poziții dificile și în trecut, însă reputația noastră este uh, că uh, mergem mai departe și rezolvăm lucrurile. Sper că așa se va întâmpla și de astă dată. Dacă îmi permiteți, dragi colegi, pe o notă mai personală, este, poate, este ultimul meu discurs în această aulă după 14 ani aproape și indiferent ce s-a întâmplat, dacă am fost de acord sau nu, indiferent dacă ne întoarcem la Parlament sau nu, vreau să vă mulțumesc personal tuturora pentru că am făcut parte din această aventură extraordinară și să vă urez tuturora mult succes pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule președinte, mai întâi, la fel ca și colegii mei, și ca președintele Tusk și domnul președinte Juncker, aș dori să îmi exprim durerea după incendiul grav de aseară de la Paris. Dar sunt sigur că împreună vom face să renască Notre-Dame de Paris și cu siguranță această catedrală va redeveni la fel de frumoasă și mai frumoasă decât în trecut, pentru că e um, catedrala Parisului, a Franței, a Europei. Domnule președinte, știu că acest Parlament nu are un cuvânt de spus în legătură cu decizia pe care ați luat-o miercuri, dar doresc să vă previn în legătură cu un lucru și anume consecințele deciziei de săptămâna trecută, pentru că până acum am fost uniți în Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre au fost unite, dar și cele două instituții au fost unite, Consiliul, Parlamentul și Comisia și ne-am păstrat unitatea în jurul negociatorul nostru, Michel Barnier, căruia doresc să-i mulțumesc și să, pe care doresc să-l felicit pentru tot ceea ce a făcut, dragi colegi. Această unitate, după părerea mea, domnule Tusk, trebuie să vă spun sincer acum, um, se află într-o situație de risc. În loc să trimiteți pe doamna mea înapoi la Londra fără um, o prelungire sau una foarte scurtă, câteva zile, o săptămână, i-ați dat șase luni. Dar șase luni toată lumea știe că pe 31 octombrie înseamnă că se dă timp pentru a se răzgândi în legătură cu Brexitul și e uh, un termen prea îndepărtat pentru uh, a obliga să se acțione. N-aș spune că o prostie, cum spune uh, Corbyn, care spune că totul e o prostie în Parlament, dar eu aș spune doar că se prelungește incertitudinea și lipsa de decizie și va aduce problemele legate de Brexit în Uniunea Europeană și va otrăvi viitoarele alegeri europene. Și mă tem, nu știu dacă aveți această expresie, a va face din uh, acest uh, Parlament o căsuță de porumbei, un coteț de găini. Și mm, nu vor putea veni în Parlament colegi din 14 state membre. Deja uh, Parlamentul de la Westminster a fost, uh, uh, a fost desenat uh, ca o cușcă Uh, cu uh, maimuțe, poate urmează Parlamentul nostru, care se arate ca o cușcă cu găini. Presiunea de a ajunge la uh, un acord între partide va dispărea. A scăzut în ultimele săptămâni și ambele partide, și conservatorii și laburiștii, vor face ce au făcut deja și anume vor pierde vremea ce au făcut după decizia dumneavoastră? Au plecat în vacanță. N-aș fi crezut că voi spune vreodată acest lucru aici, în acest Parlament, dar singurul care ne poate salva este Nigel Farage. De ce? Pe, după cum ați auzi, astăzi deja face campanie cu partidul Brexitului împreună cu conservatorii și uh, riscă mm, să distrugă partidele tradiționale la alegerile europene. Deci cele două partide tradiționale trebuie să ajungă la un acord acum, imediat, pentru a evita dezastrul iminent. În fine, domnule Tusk, după decizie, dumneavoastră ați spus un lucru și l-ați repetat și acum câteva zile, s-ar putea să evităm ieșirea Regatului Unit din UE. Eu sunt împotriva ieșirilor din UE, dar nu e decizia noastră, e decizia poporului britanic. Așa că eu mă tem că în loc de a ucide Brexitul, decizia riscă să ucidă Europa sau să o blocheze pentru ani de zile. Energia și negocierile noastre, energia noastră să fie pusă în negocierile cu liderii uh, britanici, că domnul Coburn sau domnul Johnson, care de fapt uh, disprețuiesc Europa și în acest moment când avem nevoie de energia noastră pentru reforme, pentru reînnoirea Uniunii Europene, noi și dumneavoastră trebuie să ne concentrăm tocmai pe această reînnoire. Și, după părerea mea, a lipsit acest spirit miercurea trecută. Mulțumesc! Thank you. Madam Zimmer. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Zimmer, două minute. Meine Herren und Damen. Doamnelor și domnilor președinți, dragi colegi, cred că sunt momente în care disensiunile electorale ar trebui să fie oprite. Incendiul de la Paris de ieri ne-a arătat cât de vulnerabili suntem, cât de vulnerabilă e lumea noastră, Europa, cultura, istoria, dar cât de vulnerabil e și viitorul nostru. Și asta este dincolo de ceea ce se întâmplă între noi aici. Notre Dame este un simbol pentru Europa, pentru Franța, ca german din Germania de Est, uh, am decis să învăț franceză în urmă cu mai mulți ani pentru că mă gândisem că niciodată nu voi avea posibilitatea să chiar ajung la Paris și să văd Catedrala Notre-Dame. Pentru mine este un șoc și mă adresez colegilor francezi din Parlament, indiferent din ce grup politic sunt, spunând că suntem aproape de dumneavoastră și spunând că cerem ca această vulnerabilitate să fie una de care suntem conștienți cu toți, inclusiv vulnerabilitatea Uniunii Europene. Are de-a face cu ceea ce discutăm acum. Nu sunt deloc de acord și nu mă bucură deloc rezultatul ultimului summit. Mi se pare fatal. E fatal. Și eu sunt de părere că ori avem o decizie pentru sau împotriva ieșirii, fie nu. Dar șase luni ce înseamnă? că faceți ca acest Parlament European și ca procesul democratic din uh, alegerile europene să fie în joc. N-a avut nimic de jucat în decizia noastră acest aspect. Ce se întâmplă pe 2 iulie când se constituie noul Parlament? Vine apoi vacanța parlamentară și în septembrie se constituie activitatea Parlamentului European cu capacitatea sa de lucru. Sigur că atunci vor fi colegi britanici în Parlamentul European care trebuie să se bucure de plin de drepturile lor. Deci înseamnă că trebuie să pornim din capul locului cu un plan B, să calculăm de două ori comisiile parlamentare pentru că după o lună de la înfăptuirea noului Parlament sunt unii care pleacă, vin alții și se schimbă întreaga compoziție transpartinică. V-ați V-ați gândit un pic la asta? V-ați gândit cum putem să entuziasmăm pe oameni să vină la alegerile europene în acest context? E destul de greu și așa în fiecare stat membru, dacă din capul locului știm că totul este oricum un circ. Și tocmai de aceea sunt uh, de, de părere că ar, trebui, ar fi trebuit ca lucrurile să rămână ori așa cum sunt acum, ori să acordați o extensie de 5 ani până la sfârșitul următoarei legislaturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Scott Cato. Well, it's Easter and we're... Da, se apropie Paști și suntem aici în continuare și eu, ca, mulți, ca multe milioane de cetățeni britanici, sunt extrem de încântată de această situație. Pentru mine este minunat să continui și să termin acest uh, mandat care mi-a fost acordat de circunscripția din Gibraltar din 2014 încoace și mă bucur că vom avea uh, alegeri în uh, mai uh, și verzii vor sărbători astfel valorile uh, europene, verzii britanici, pentru că noi dorim aceste uh, valori uh, europene. Vom vom dori o Europa și dorim o Europa mai verde, mai ecologică. Vreau să spun că îmi pare bine de ce a hotărât domnul Tusk, pentru că ne dă posibilitate să respirăm un pic mai uh, bine acum. N-a fost ușor să se construiască Europa, am avut o viziune a părinților fondatori și în momentele de criză am încercat să o respectăm chiar și în acele țări care poate nu urmau neapărat această viziune, mai ales în aceste țări. Eu, ca și uh, ecologistă, uh, am o atitudine negativă față de Brexit. Trebuie să înțelegem însă și cauzele acestui Brexit. De ce s-a ajuns la acest sentiment de neputință, de alienare, alienare. De ce atâția cetățeni s-au simțit uh, că sunt lăsați pe de o parte și au votat cum a votat în 2016? Dincolo de campania electorală, să avem un mesaj uh, pozitiv de speranță cu Parlamentul European, să nu rezistăm sirenelor extremei dreapte cu uh, frică și cu dezbinare și să avem un uh, vot pro-european puternic în uh, Regatul Unit și să îi convingem pe cetățenii noștri că cel mai bun viitor care ne așteaptă este cel în interiorul familiei europene. Vă mulțumesc! Mr. Farage. Domnul Farage, aveți 5 minute. Thank you. Good morning. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună dimineața. Aș tot încercat să scap de acest job și credeam că am reușit. Dar uh, mesajul dimineții este, iată, mă întorc. Mulți, foarte mulți dintre noi ne întoarcem pentru că domnul Verhofstadt are dreptate. Da, am spus pentru prima dată acest lucru. Da, uh, partidul Brexit va câștiga tot în aceste alegeri și acest lucru poate fi oprit doar dacă partidul de guvernare a domnei mei și partidul de opoziție a domnului Corbyn se unesc și sunt de acord în legătură cu uh, o uniune vamală și participare la piața unică. Dacă se întâmplă acest lucru, partidul Brexitului nu va câștiga legile europene, dar va câștiga legile generale, pentru că trădarea va fi atât de mare. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și au trecut 15 ani am fost la zeci de summituri europene și am văzut conflicte între state, națiuni și instituțiile europene, fie că a fost vorba de austrieci, de irlandezi, de uh, maghiari sau de greci. Există o regulă de aur întotdeauna, și anume că Bruselul câștigă puterea măreția Bruțelului câștigă întotdeauna, dar n-a fost niciodată la un summit european ca cel de săptămâna trecută, când pentru a doua oară în două săptămâni un prim-ministru britanic vine și imploră, cerșește o extindere a articolului 50. A fost umilitor să fim la Bruxelles, umilitor pentru poziția țării noastre în lume, Commonwealth-ul, Statele Unite, țări care ne apreciază și cred că suntem o țară mare. Și iată ce suntem obligați să facem. Prima ministră ne-a promis că ieșim pe în martie, apoi ne-a spus că poate ieșim pe 12 aprilie, că sigur ieșim pe 30 iunie și acum ne spune că ieșim pe 31 octombrie. E o poveste de Halloween? Hotărâți-vă! Dacă e ultima dumneavoastră zi, domnule Juncker, sper că ieșim împreună în ziua aceea. Dar dacă această prim-ministră trebuie să ia decizia și uh, cei din Parlamentul nostru știu că nu se va întâmpla acest lucru. În trecut am criticat întotdeauna puterea fără responsabilitate a um, celor de la Bruxelles, a funcționarilor de la Bruxelles, dar trebuie să vă spun că de data aceasta nu e vina dumneavoastră. Poziția dumneavoastră a fost uh, clară de la început. Problema a fost creată de politica britanică, de cele două partide care ne-au promis în manifestele lor că uh, vor obține Brexitul, au sprijinit articolul 50, au spus expres că vom ieși din UE cu sau fără acord. Acolo e trădarea și sunt și eu la fel de trist uh, în legătură cu tragedia incendiului de la Notre-Dame. Un lucru frumos, extrem de frumos a fost pierdut, dar un lucru vital a fost pierdut în Regatul Unit. Și ieri în Times s-a scris că democrația britanică pe 29 martie 2019 a murit cu regret, în somn, la ora 11 seara pe 29 martie 2019. Cauza a fost uh, jocul fără responsabilitate. S-a făcut campanie pentru democrație, pentru statul de drept, pentru drepturile omului și să aibă Dumnezeu milă de sufletul nostru, ceea ce uh, Acum nu mai e vorba doar de Brexit, nu e vorba doar de ieșirea noastră din UE. E vorba de ce fel de țară suntem. Avem cel mai vechi parlament din lume în funcție și acest principiu al democrației statului națiune înseamnă mult pentru noi și pentru pietrii noștri europeni. Simt în rândul unora în, ță- în țara mea că au fost dezamăgiți. Alții sunt furioși. Nu pentru a nu doresc să protesteze. Spun că avem nevoie de revoluție politică pașnică în țara mea. Trebuie să distrugem sistemul cu două partide care ne-a dezamăgit atât de mult și cred că cu toții veți fi foarte, foarte surprinși de ce se va întâmpla pe 23 mai. Va fi un nou viitor pentru democrația britanică și pot să spun din inimă că e necesar. Colegi. Dragi colegi, am primit mai multe solicitări cu cartonașul albastru, dar mm, președintele a pus precedentul. Nu acordăm aceste solicitări în timpul uh, discursurilor liderilor. Domnul Beat, în trei minute. Dacă decizia prin referendum din 2016 ar fi fost onorată și Regatul Unit ar fi plecat, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Dar decizia democratică a 17,4 milioane de cetățeni este în mod deliberat și cinic trădată. Alegerile europene din mai, în mod inevitabil, vor uh, relua chestiunea referendumului. Indiferent ce spun partidele politice, alegătorii vor uh, opta pentru a rămâne în Uniunea Europeană sau pentru a pleca din Uniunea Europeană. Cei care uh, vor să rămână trebuie să voteze pentru democrații liberali, adevăratul partid pentru Remain iar cei care vor să plece să voteze pentru UKIP, pentru că UKIP este partidul adevărat uh, pentru Brexit. Dacă votezi cu conservatorii sau laboriști este o pierdere de vreme, pentru că nimeni de acolo, nici măcar ei, nu știu unde se află pe marginea acestui subiect. Politica UKIP este clară și directă, se dorește o retragere unilaterală și fără condiții. Dar aceste alegeri vor diviza pe oameni în două categorii distincte, nu doar în Regatul Unit, ci pretutindeni în Europa. Va fi un grup al celor care sunt de acord să fie guvernat de o forță străină, Uniunea Europeană. Cel de-al doilea grup va fi cel al celor care uh, se vor răzvrăti împotriva, al, împotriva unei integrări aprofundate și vor vrea să se întoarcă puterea democratică în statul național. Un grup va vota pentru libertate și independență, celălalt grup va vota pentru servitute și pentru uh, renunțare. Uh, și putem fi siguri că eurodeputații eurosceptici se vor întoarce în numere impresionante, iar uh, alegătorii acestora vor vota pentru o întoarcere a asumării democratice acasă, pentru un uh, sfârșit al măsurilor de austeritate și pentru ca economiile lor să fie conduse în interesul lor, în beneficiul lor ei vor vota pentru a opri imigrația fără control în masă, vor vota pentru partidele care doresc să Uh, mențină cultura și civilizația. Va exista un mare vot populist transeuropean. Iar în Regatul Unit avem cea mai simplă opțiune, să votăm pentru a rămâne sau pentru a pleca. Amenințarea UKIP a fost uh, cea care a lansat referendumul în primul rând, iar UKIP va continua să lupte pentru ca Brexitul să se întâmple. Eurodeputații UKIP, aleși pe 23 mai, vor continua bătălia politică pentru a elibera Uniun, ă, Regatul Unit ă, din Uniunea Europeană. Un vot pentru UKIP în mai va transmite un mesaj clar guvernului majestății sale să plece în condiții OMC imediat. UKIP nu face campanie campanie pur și simplu pentru Brexit. Noi, de fapt, vrem ca Brexitul să se chiar întâmple. Un vot pentru UKIP este mereu un vot pentru părăsirea Uniunii Europene, iar publicul uh, britanic ar trebui să voteze exact asta pe 23 mai. For one minute. Un minut are cuvântul domnul Ujadovski. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Uh, Catedrala Notre-Dame uh, în flăcări. A fost o imagine înfricoșătoare, dramatică. Pe de altă parte, am arătat uh, spiritul uh, comunitar și, cum se știe, în cum se știe, în aceste momente dramatice, dorința de a trăi reînvie. Mă bucur că s-a extins uh, data aceea limită, că am evitat catastrofa și este foarte clar că cei care doresc răul Marii Britanii și al Europei uh, nu sunt prea bucuroși. Nu sunt surprins de ce a spus domnul Farage, dar sunt mai surprins de ce a spus domnul Verhofstadt, care uh, își dorește să dea afară pe Regatul Unit și cumva uh, populiștii și liberalii acum sunt mână-mână. Nu e pentru prima dată ce se întâmplă. E nevoie de pragmatism, de cooperare și uh, sunt convins că asta se va întâmpla în următorul mandat. Mulțumesc. Urmează domnul Brok, un minut și jumătate. Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, Herr Kommission. Stimați eurodeputați, dragi colegi, vom avea o situație nouă în octombrie sau vor, vom fi în aceeași situație pentru că lucrurile nu se vor fi rezolvat? Eu sper că May și Corbyn să găsească o înțelegere. În orice caz, în Camera Comunelor ar trebui să existe efortul de a găsi o soluție constructivă. Ori, ori, să rămână sau să plece, dar preferabil fără Brexit, fără acord, să nu se continue acest joc. În această instituție avem nevoie de capacitatea de a progresa și de a ține piept marilor uh, provocările viitorul, ale viitorului. Ne punem problema migrației, ne punem problema conflictelor uh, comerciale, Uh, schimbarea climatică, securitatea internă și așa mai departe. Trebuie să spunem foarte clar, Uniunea Europeană este singura forță care se poate asigura că împreună jucăm un rol în uh, organizarea acestei lumi. As, trebuie să salvăm Europa față de Trump, față de Putin, față de toți cei care au aceste atitudini în lume. Nu trebuie să dăm uh, curs acestui naționalism de fragmentare uh, această Europa este pentru solidaritate, pace, libertate, umanitate, succes economic. Această Europa cred că până acum a făcut niște sarcini extraordinare. Este ultimul meu discurs în plenară după 39 de ani și vreau să constat că această Europa este o poveste de succes. Când am devenit eurodeputat, am fost 9 membri într-o Uniune Vamală care nu funcționa bine. Astăzi suntem 28 de membri cu un parlament care are multe de spus. La vremea mea n-aveam nimic de spus. Acest parlament trebuie să respecte acest drept, această putere pe care a dobândit-o. Și consider că Notre-Dame nu este doar o clădire frumoasă, este o clădire a spiritualității Europei, a creștinismului, care aparțin, ne aparține nouă europenilor. Și mi-aduc aminte uh, de imaginile din trecut când președintele Mitterrand um, a avut slujba de înmormântare acolo, cum a plâns Hetmul Col la vremea respectivă. Aceasta este Europa care ne ajută să progresăm și care ne ajută să lăsăm uh, distrugerile istoriei în spate, să nu distrugem această Europa, căci Mitterrand a spus, naționalismul înseamnă război și ar trebui să nu uităm acest fapt. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Brock. Și vă mulțumesc, într-adevăr a fost ultimul dumneavoastră discurs și ne-ați slujit bine. Speranța mea este să nu uitați pe de întregul de politică europeană. Ne veți privi de departe. Vă mulțumesc și cred că aplauzele vă sunt bine meritate. Iată o dimineață plină de emoții, domnule Brock. Sper că apreciați aprecierea colegilor dumneavoastră. Două minute, domnul Corbett. Mulțumesc. Doresc să mă alătur și eu celor care au spus câteva cuvinte despre Notre-Dame. Și revin la cuvintele dumneavoastră, domnule Tusk, și împărțim și noi, împărtășim și noi durerea poporului francez. Atunci ați spus că ne leagă mai mult decât tratatele. Așa este și de aceea m-a șocat că atunci când ați spus acest lucru, domnul Farage, care nu mai e cu noi ca de obicei, a strigat prostii. Cred că acest lucru ilustrează atitudinea unora din acea parte a hemiciclului, dar ei reprezintă vocile trecutului. Poporul britanic începe să vadă minciunile cu sute albă pe care le-au spus de lungul anilor, minciunile pe care le-au spus despre Brexit. Au spus că va fi ușor, dar, iată, e destul de complicat. Ne-au spus că se vor economisi bani care vor merge la serviciul de sănătate al Marii Britanii. Ne costă o avere. Ne-au spus că vom avea acorduri cu tot felul de țări din lume pentru a locui comerțul cu Europa. De fapt, pierdem acordurile comerciale pe care le-am avut prin Uniunea Europeană dacă continuăm cu Brexitul. Poporul britanic începe să-și dea seama de aceste lucruri și de aceea ei se tem atât de mult de un nou referendum, pentru că știu care ar fi rezultatul dacă ar avea loc un nou referendum. Și de aceea conservatorii se tem de alegerile europene, pentru că știu că ar pierde aceste alegeri. Și sunt un pic mirat că domnul Verhofstadt și alții aici se tem de aceste alegeri. Nu trebuie să vă temeți. Majoritatea membrilor britanici care vor reveni nu vor fi din acea parte a hemiciclului. Și, oricum, dacă Uniunea Europeană pierde, pierde un stat membru pentru prima dată în istoria sa, are consecințe mult mai importante decât uh, numărul de membri din diverse grupuri politice în urma alegerilor europene. Hai să fim serioși. Această prelungire trebuie folosită, așa cum a spus uh, domnul Tusk. Nu am uh, multe speranțe Uh, despre negocierile între cele două partide, dar măcar avem timp uh, să consultăm din nou poporul și să punem capăt uh, acestor probleme în care ne-am băgat singuri. Mulțumesc!